Vă rog să luați loc. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, dragi colegi, astăzi, înainte de masă, am primit vești șocante din Pakistan, Pakistan într-o școală mai mult de 120 de persoane, dintre care mai mult de 100 de copii au fost uh, uciși cu sânge rece de către talibani. Și în continuare acești teroriști uh, au răpesc mai mulți oameni. Este o crimă care ne lasă fără cuvinte și cred că demonstrează din nou lipsa de umanitate a talibanilor, fanatismul lipsit de orice milă a lor și ne șochează faptul că nu se dau înapoi de a ucide copii. Și în acest uh, moment suntem alături de familiile acestor uh, copii și dorim să ne exprimăm solidaritatea cu națiunea pakistaneză și în numele Parlamentului European aș dori să îmi exprim condoleanțele uh, față de aceste uh,